Nous avons le plaisir. Euh, Stimați colegi, avem plăcerea de a saluta astăzi în mijlocul nostru pe Carmen Uvela, comisarul pentru mediu. Doresc să vă mulțumesc că ați acceptat uh, invitația noastră și doriți să participați la acest uh, schimb de vederi cu deputații și cu noi în legătură cu dosarele în curs Domnul Carmenu Vela uh, va răspunde cu plăcere la întrebările dumneavoastră. Uh, doresc să subliniez plăcerea pe care mi-a făcut-o colaborarea cu domnia sa în Comisia Europeană. Această deschidere este foarte importantă. Salut de asemenea prezența alături de domnia sa a uh, colaboratorilor săi din cabinetul său, dar și reprezentanților din Direcția Generală Mare. Deci, uh, iată, experți din partea Comisiei uh, din domeniul protecției mediului înconjurător și domeniul pescuitului. Carmenu, îți voi da cuvântul și îți spun încă o dată bun venit în Comisia pentru Pescuit. Thank you very much, uh, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Alen, stimați membri ai Comisiei pentru Pescuit. Bună dimineața tuturor! Sunt foarte bucuros să particip la această întâlnire cu dumneavoastră pentru a putea discuta dosarele aflate în lucru și să vă împărtășesc uh, prioritățile politice din punctul nostru de vedere pentru 2016. Ne întâlnim uh, astăzi în cadrul dialogului structurat, dar oricum uh, sentimentul meu este că dialogul nostru este continuu după cum ați putut constata, ușa biroului meu este întotdeauna deschisă pentru dumneavoastră și uh, doresc să continui această practică și pe viitor. Dați-mi voi să încep cu ceea ce cred că am obținut până acum. Reforma uh, politicii comune în domeniul pescuitului. Uh, s-a produs cu doi ani în urmă și constituie baza pentru ca acest sector al pescuitului să devină mai durabil. Am avut un start uh, impresionant uh, și în ce privește uh, obligațiile de debarcare, facem uh, progrese, deci sunt elemente de succes ale politicii noastre. Am făcut pași semnificativi și în ce privește regionalizarea, uh, consilierea științifică și planificarea multianuală. Toate acestea înseamnă o industrie a pescuitului mai sănătoasă în Europa și insist asupra acestor aspecte în toate contactele mele cu reprezentanții industriei de specialitate, fie că se petrec la Bruxelles sau în statele membre. Am avut întâlniri specializate cu reprezentanții sectorului pescuitului în timpul vizitelor mele în statele membre și am ascultat opiniile um, tuturor, fie că este vorba despre pescare artizanal, um, industria de specialitate, cei care lucrează în acvacultură și în alte domenii specifice și îmi doresc ca și pe viitor să colaborăm mai strâns. Vă solicit sprijinul pentru ca vocea pescarilor să se facă mai bine auzită, pentru că au un interes cheie și joacă un rol important în dezvoltarea durabilă a sectorului. Dar există și alte elemente importante pentru pescarii noștri. și nu doar sănătatea mărilor este importantă pentru pescarii noștri, ci deci uh, pentru alte sectoare, uh, inclusiv acvacultura, uh, constructivism, energia oceanelor și tot ceea ce ține de tehnologia exploatării forței mărilor. Și ca atare eu insist în apărarea acestei economii albastre și mă interesează opinia dumneavoastră privind creșterea albastră în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene. Dar pentru ca această creștere albastră să fie durabilă pe mapa mond, este nevoie de instituții eficiente, de instrumente eficiente și de o implementare eficientă. Pentru pescar asta înseamnă îmbunătățirea funcționării uh, reglementărilor noastre, promovarea um, lor și, uh, de asemenea, stabilirei standarde pentru um, navele de pescuit. Și, din acest punct de vedere, este important să existe și o guvernanță mondială um, care să uh, fie aplicabilă în domeniul pescuitului și din momentul în care anul trecut am stabilit obiectivele dezvoltării durabile, inclusiv obiectivul 14, care este dedicat oceanelor, noi încercăm să contribuim ca aceste obiective de dezvoltare durabilă să fie implementate. Aș dori să mă refer la câteva din inițiativele specifice care se află în lucru în clipa de față. Aș dori să aduc uh, laude domnului Valesa, raportorul, cât și raportorilor din umbră în ce privește acordul la care s-a ajuns privind planul multianual pentru pescuitul în zona Mării Baltice. A fost rezultatul unor eforturi îndelungate și rezultatele negocierilor sunt echitabile, bine echilibrate în clipa de față. Dispunem de instrumentele necesare care pot contribui la uh, atingerea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului. De asemenea, import uh, există o importanță a acestui nou instrument pentru ca și alți pescari pe viitor și alte uh, regiuni maritime să poată să profite de prevederile unor acorduri și unor principii similare și noi dorim să accelerăm activitatea noastră în adoptarea uh, obiectivelor pentru alte regiuni de pescuit, inclusiv pentru părți ale Mediteranei în uh, anul viitor. Luna trecută am înaintat o propunere pentru noi măsuri uh, tehnice. Este important pentru implementarea uh, cu succes a politicii comune, dar și un exemplu important pentru angajamentul Comisiei de a reglementa mai bine, de a legifera mai bine, pentru că ne dorim ca legile să fie mai inteligibile, mai simple și prevederi uh, inutile uh, urmează să fie eliminate, inclusiv în ce privește selectivitatea. A trebuit să simplificăm din acest punct de vedere uh, prevederile și uh, să înlăturăm anumite uh, restricții uh, superflue. Încercăm să nu schimbăm substanța acestor prevederi ca ce privește măsurile de protecție dar inclusiv obligația de debarcare va fi un stimulent pentru pescari. Tabula rasa nu ar fi răspunsul adecvat. Trebuie să protejăm uh, puietul uh, și uh, să stăvilim impactul negativ asupra ecosistemului. Nu putem să creăm o povară uh, prin uh, obligația de debarcare. Trebuie să menținem uh, standardele de conservare. De aceea trebuie anumite prevederi să le păstrăm. Dar trebuie să reorganizăm sever și să simplificăm lucrurile pentru ca și consistența internă să fie îmbunătățită. Propunerea își dorește o modificare a guvernanței modului în care regulile pe viitor urmează să fie adoptate prin un accent pe elementul de regionalizare, astfel încât pescarii și părțile direct interesate din statele membre să poată să facă sugestii privind aceste reguli care să fie adecvate specificului fiecarei regiuni. Regionalizarea va fi un element cheie în noua politică comună în domeniul pescuitului și uh, cred că trebuie să ne deplasăm în acest sens. Oricum, doresc să subliniez că noi împreună cu dumneavoastră trebuie să exercităm uh, rolul care ne revine pentru a monitoriza activitatea din regiuni uh, ca să existe un tip de pescuit mai selectiv și să se elimine capturile nedorite. Trebuie, iar propunerea trebuie să aibă în vedere acest obiectiv. Înțeleg că Ernesto Perez va face o prezentare mai amănunțită a acestei propuneri. Deci dați-mi voie să subliniez că această propunere pentru noi constituie o prioritate și va moderniza activitatea în domeniul politicii comune, fie că este vorba de obligația de debarcare, protejarea stocurilor, uh, rezervelor ale aleutice, a managementului uh, corespunzător de promovare a industriei specifice. Facem un pas uh, semnificativ pentru un management sănătos, inclusiv prin utilizarea măsurilor tehnice și implementarea politicii comune și uh, aștept cu interes colaborarea cu dumneavoastră pentru ca aceste dezideratele să, deziderate să se realizeze. În ce privește obligația de debarcare, Uh, s-au făcut pași semnificativi, inclusiv în momentul în care uh, pescuitul pelagic uh, a fost cuprins în acest regulament. Iar Acum urmează să implementăm aceste prevederi pentru ca și industria pescuitului să poată să se adapteze. Și din ianuarie, acum există deja etapa de aplicare. Vom adopta în continuare acte delegate și în anii următori. Aș dori să colaborez mai strâns cu comisia dumneavoastră pentru pregătirea acestor acte delegate. Și am solicitat uh, colegilor de la Direcția Generală Mare să vă informeze uh, constant. Dorim să uh, utilizăm în mod creator toate elementele de care dispunem pentru implementare și trebuie să evităm situațiile nedorite în uh, ce privește operatorii din industrie. În ce privește regulamentul privind colectarea datelor, doresc să subliniez uh, importanța unei adoptări uh, urgente și salut documentul pe care în comisia dumneavoastră îl veți adopta astăzi, pentru că este nevoie de obținerea de date de înaltă calitate și de mai multe date în ce privește pescuitul de mici dimensiuni în Mediterana și, asemenea, și de asemenea legat de situația ecosistemului. Aștept cu interes trilogul și acordul cu Consiliul. Iar acum, în ce privește planurile multianuale, am menționat planul pentru regiunea uh, Mării Baltice și putem pregăti acum uh, proiecte multianuale și pentru alte regiuni. Și în ce privește uh, pescuitul mixt, cred că în iunie vom adopta acest document, dar ne propunem și planuri pentru apele occidentale Atlanticului și pentru anumite regiuni din Mediterana. Două planuri uh, pentru uh, Marea Adriatică și unul pentru Mediterana Occidentală. Și dorim ca uh, toate părțile direct interesate să se implice în elaborarea acestor planuri și apreciez faptul că în comisia dumneavoastră ați confirmat-o pe doamna Diane Dodds pentru un raport și eh, ținând seama de, de decizia luată, Până la urmă, propunerea va trebui să fie adoptată înainte de finele acestui an pentru a găsi cele mai uh, bune opțiuni. Trebuie să Uh, aplicăm cât mai strâns măsurile de management existente pentru un bun management al stocurilor de cod. Cel mai important este să începem discuția cât mai repede cu putință. Nu uh, putem să ne uh, permitem să întârziem planul pentru Marea Nordului, pentru o refacere a stocurilor în această regiune, pentru că ar fi prea târziu dacă am începe discuțiile la mijlocul lunii iunie sau la începutul lui iulie. Atunci propunele legate de stocurile de cod nu vor putea să fie adoptate înainte de finele anului. E pur și simplu imposibil. Comisia vă stă la dispoziție ambilor uh, colegiuitori pentru a facilita elaborarea acestui document. Iar în ce privește managementul durabil al uh, flotilei uh, de pescuit externe, acest regulament va permite managementul și autorizarea flotilei europene care activează în apele teritoriale ale unor state terțe în exterior și creează criterii pe plan internațional pentru managementul și controlul flotilelor externe și contribuie la uh, guvernanța uh, pescuitului global și la transparența pescuitului global, inclusiv în ce privește pavilionul sub care se pescuiește. Salut de asemenea raportul de inițiativă a doamnei Engström din Parlamentul European privind dimensiunea externă, raport care a fost adoptat uh, săptămâna trecută în Parlament și care corespunde propriei noastre abordări pentru a contribui substanțial la obiectivele de guvernanță a oceanelor ceea ce uh, înseamnă uh, până la urmă uh, să avem acorduri de colaborare care să încurajeze pescuitul durabil, practicile de bună guvernanță și transparență. Iar acum avem 14 proiecte care funcționează în comparație cu 9 uh, în 2011. Uh, Există negocieri cu Gabonul, cu Maurițiul și aceste negocieri uh, urmează să fie încheiate înainte de luna iulie iar până la finele acestui an sperăm să negociem acordurile de pescuit și cu Guinea Bissau și cu Marocul după aceea în 2017. Continuăm dialogul de asemenea cu noi parteneri pentru acordurile privind pescuitul de tonului și negocierile cu Tanzania vor începe înainte de vacanța de vară și de asemenea ne dorim un nou acord cu Ghana. Aș dori acum să mă orientez spre domeniul pescuitului în Mediterana, pentru că trebuie să discut cu dumneavoastră o inițiativă politică foarte importantă pe care o lansez în ce privește pescuitul în Mediterana. Nu e nevoie să vă spun că există un declin dramatic în ce privește stocurile eh, de pește în Mediterana. Peste 90% din stocurile analizate sunt supraexploatate, uh, unele din ele aproape fiind pe cale de dispariție. Deci uh, sunt ecosisteme uh, expuse riscului și pescarii care în ultimii ani au avut recolte din ce în ce mai mici se află acum într-o situație precară. Doar uh, un pescuit durabil poate să ducă la prosperitatea sectorului și poate să salveze uh, locuri de muncă astăzi periclitate. Deci eu uh, doresc să conving toate statele partenere din Uniunea Europeană și statele vecine că trebuie să acționăm împreună și înainte de toate Trebuie să acționăm cât mai repede cu putință. De aceea am decis să uh, convoc o conferință la nivel ministerial cu reprezentanți din statele membre ale Uniunii Europene, dar și uh, din statele vecine. În Bruxelles ar urma să aibă loc uh, această reuniune și am avut și în Catania, Sicilia, februarie anul trecut în februarie anul curent, mă scuzați, o întâlnire pe această temă. Seminarul a permis o analiză, dar acum este momentul acțiunii și sper că la conferința ministerială de săptămâna viitoare de la Bruxelles vom putea să cădem de acord asupra ceea ce trebuie întreprins pentru a controla și a gospodări mai bine speciile uh, care sunt cheie uh, pentru uh, pescuit în zonă. Trebuie să vedem care este econ- impactul economic, social, politic. Trebuie să ținem seama inclusiv pentru flotila ă, de mici dimensiuni, dar toate măsurile trebuie să fie evaluate ă, cu grijă, orientate cu grijă, pentru ca măsurile să fie adecvate pentru ă, viața pescarilor. Dar problemele salvării stocurilor din Mediterana necesită o abordare cuprinzătoare pentru aplicarea unor reguli care să combată suprapescuitul și trebuie să existe o cooperare științifică, o analiză științifică a stocurilor. Asta înseamnă și să analizăm impactul impactul um, pescuitului unor specii non-comerciale și capturilor nedorite. Asta înseamnă uh, provocări complexe. Trebuie să uh, analizăm nu doar stocurile de pește, dar și diversele abordări față de uh, pescuit în diversele state membre din zona Mediteranei și trebuie să existe și o cooperare bilaterală cu state terțe și vom continua să stimulăm cooperarea multilaterală cu diversele organizații din domeniul pescuitului, ca ă, cea specializată pentru zona Mediteranei. Vom face propuneri la următoarea sesiune anuală um, pentru a vedea uh, care este evoluția stocurilor offshore și să încercăm să îmbunătățim managementul pescuitului pentru aceste specii. Împreună cu ICAT, Uniunea Europeană a acționat sever pentru uh, ca stocuri importante, cum sunt uh, Bluefin, tonul uh, albastru și aici am făcut uh, progrese semnificative. Documentul urmează să fie implementat pe 1 uh, mai anul curent și încurajăm toate părțile implicate pentru ca eforturile întreprinse în anii trecuți să îmbunătățească situația acestui, acestei specii emblematice. Situația în clipa de față nu este promițătoare, avem preocupări serioase în legătură cu starea acestui stoc și uh, Comisia Permanentă ICATS va trebui să uh, furnizeze până la finele anului 2016 o situație legată de acest stoc. Lucrăm în strânsă legătură cu partenerii de la ICAT pentru a impune măsuri cât mai drastice ca să reușim recuperarea acestui stoc. Și în ultimul rând încurajăm o cooperare mai strânsă în zona Mediteranei pentru a combate pescuitul ilegal, nereportat și nereglementat. <clears throat> Asta atât printr-o abordare bilaterală, cât și prin organisme multilaterale precum GFCM, ICAT și FAO. Nu în ultimul rând, pentru că știm că pescuitul nereglementat și migrația nereglementată, traficul de persoane și așa mai departe, toate acestea implică aceiași actori criminali, promovăm o mai bună cooperare între Frontex, EMSA și FK, agențiile europene pentru controlul frontierelor, siguranța maritimă și controlul pescuitului. Aceste agenții joacă un rol foarte important uh, răspunzând diferitelor probleme și riscuri de pe mare și pot aduce o contribuție importantă în îmbunătățirea capacităților noastre de pază frontierelor și făcând Mediterana mai sigură. În acest sens, Comisia a adoptat în decembrie o propunere pentru a modifica mandatul agențiilor. Atunci când va fi adoptată de uitor, propunerea va ajuta autoritățile locale care desfășoară activități la frontieră și va crea sinergii între aceste agenții și le va permite să folosească resursele mai eficient, să evite riscul duplicării și să contracareze provocările atât de variate cu care ne confruntăm acolo. Îi mulțumesc colegului alen Cadec pentru că a decis să fie raportor pe propunerea FK. În încheiere, așadar, în concluzie putem spune că ne așteaptă o perioadă foarte dificilă, așteptăm să lucrăm în strânsă legătură cu dumneavoastră pe toate aceste subiecte. Eu uh, vă asigur că sunt în continuare deschis și gata să cooperăm. Cabinetul meu și serviciile sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă opresc aici și sper că sunt gata să vă răspund la întrebările pe care le-ați putea avea. Mulțumesc, domnule comisar, pentru aceste observații foarte utile care reflectă abordarea dumneavoastră, filozofia dumneavoastră când e vorba de pescuitul european. Vă mulțumesc așadar în numele Comisiei. Multă lume a cerut să intervină, normal, pentru că așa se întâmplă când vine un comisar, așa că vă rog să fiți uh, conciși în întrebările noastre. Am două minute, două minute și jumătate pentru întrebări, ca domnul comisar să aibă timpul să răspundă după aceea. Încep cu Gabriel Mato. Președinte, în două minute telegrafică. Mulțumesc foarte pe scurt, în două minute. Vreau să mulțumesc domnului comisar, pentru că încă o dată vine aici într-adevăr arată um, ceea ce s-a confirmat până acum, că ușa dumneavoastră e mereu deschisă. Um, sigur, a menționat multe aspecte, eu nu pot să le refer pe toate, dar mă voi referi la câteva. În primul rând, felicitări Comisiei. Cred că aprobarea planului privind Marea Baltică reprezintă un acord istoric cu multe efecte pozitive și contribuție foarte bună din partea Comisiei. Mă bucur. Apoi, în, în ceea ce privește tonul roșu și ICAT, Mă bucur să văd că uh, Comisia a avut o atitudine pozitivă și am reușit uh, un lucru deloc ușor și foarte important, și anume să se țină cont în mod special de pescuitul artizanal, de pescarii de scală mică, un lucru esențial. Așa cum a spus domnul comisar, este, era într-un subiect uh, emblematic, cum este tonul roșu, era esențial ca cele trei instituții să fie uh, Uh, să aibă un consens. Acum, în ceea ce privește acordurile pentru pescuit uh, durabil, uh, mi se pare că cel din Mauritania este unul model. Modul în care se încheie acordurile s-a schimbat în mod radical și e un lucru foarte bun. Cred că acest lucru este meritul celor de la Comisie. E adevărat că în cazul acordului cu Mauritania, Trebuie în continuare să mă arăt îngrijorat pentru că Comitetul Comun, care ar fi trebuit să aibă loc în martie, a fost amânat uh, de vreo câteva ori. Nu știm ce se va întâmpla, dar oricum noi cei de la Parlament uh, ne facem temere, le-am făcut deja, ne-am accelerat toate procedurile pentru a avea Chiar astăzi vom aproba definitiv uh, avizul privind acest acord și Eh, din punct de vedere al cuiva care vine din insulele Canare, știu că este esențial să se facă progrese și știu că domnul comisar și negociatorii dumnealui eh, sunt implicați pentru ca eh, lucrurile să se demulorească și pentru insulele Canare. Apoi, încă o dată vă mulțumesc pentru ce ați spus. Știu că mereu apar probleme, dar oricum vă sprijin și personal și politic. Acum, rolul Comisiei în, um, în luarea deciziilor, în procesul de codecizie. Comisia aceasta a Parlamentului este împotriva tuturor actelor delegate. Comisarul vorbea de regionalizare. Sigur, milităm pentru acest lucru, dar regionalizarea nu trebuie să ne, ajung, ne trimite la o situație în care Comisia, prin acte delegate, să submineze rolul Parlamentului. Și cred că rolul comisiei trebuie să fie mai uh, limitat când e vorba de trialoguri, uh, să fie mereu mm, mereu uh, s-au obișnuit să adauge declarații la acordul colegiuitorilor, dar cred că nu este cea mai bună cale. Acum, în ceea ce privește Mediterana, suntem um, perfect de acord, trebuie să luăm măsuri paliative, trebuie să scadă mortalitatea din cauza pescuitului și măsurile de acum nu sunt uh, suficiente, ne trebuie mai multe și e nevoie de acordul Parlamentului. În ceea ce privește măsurile tehnice, o să mai vorbim um, pe larg um, și cu Ernest Penas, deci nu e cazul să vorbim acum. Văd că domnul președinte mă privește cu um, o ochii condescendenți, așa că o să închei. Nu, nu, nu m-am supărat, uh, spune domnul președinte. Urike. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule comisar, pentru buna cooperare pe care am avut-o în ultimii ani cu dumneavoastră. Foarte pe scurt, aș dori să mă refer la câteva cuvinte cheie pe care le-ați numit. Știu că nu avem mult timp. Vă mulțumesc pentru că vreți să vă ocupați de pescuitul mic. Am remarcat uh, asta pentru că mă întâlnesc adesea la fața locului cu pescarii și cotele încă nu funcționează cum trebuie. Aș dori să vă implicați pe lângă Consiliu, astfel încât micii pescari să primească cotele pe care le-am prevăzut pentru ei. Apoi planul pentru Marea Baltică. Spre bucuria tuturor, um, am aici nu, nu, nu mai fost aplicat, dar toată lumea pare să se bucure. Rămâne să vedem ce se va întâmpla. Aștept rapoarte. Ehm, cu debarcările, de asemenea, sunt probleme. Cerem pescarilor să pescuiască selectiv, însă tocmai la cei mici nu sunt suficient informați ce unelte de pescuit selectiv există. Mereu îmi spun că nu știu ce avantaje pot avea, cum pot fi ajutați, poate ar putea fi elaborat un uh, document în toate limbile oficiale, astfel încât pescarii să poată citi ei înșiși, înșiși aceste lucruri. Se mai tot cere oamenilor de știință să coopereze mai strâns, astfel încât să nu se întâmple ca unii uh, inventatori să vină cu un, uh, un instrument nou și alții să nu știe de el. Aș mai dori să elaborăm un document de toată lumea să știe clar ce drepturi și obligații au. Iar cât privește planurile multianuale, aș dori ca acest uh, plan pentru Marea Baltică să fie de fapt o, să reprezinte o pauză pentru următorii ani și atunci rezolvăm și problema codului. Știu că planul de management nu va fi gata până la sfârșitul anului. Dar asta înseamnă că și planul de revenire al codului trebuie să, să meargă pe linia planului pentru Marea Baltică. Iar la dimensiunea externă ar trebui să nu uităm că putem aici, în comisia noastră, combate motivele pentru care oamenii își părăsesc țările și noi am făcut eforturi aici uh, ca pescarii să nu trebuiască să-și mai părăsească țările și ar fi interesant de văzut dacă între migranți sunt și pescari. Cred că am făcut o lege foarte bună și ar fi bine dacă toți uh, partenerii s-ar putea respecta aceste condiții. Cât privește Marea Mediterană, Salut această conferință cu statele din vecinătatea imediată și vă rog să ne informați în cât mai scurt timp. Pescuitul nereglementat, suntem de acord cu toții, e o activitate criminală și cred că aici cooperarea cu agențiile e foarte importantă. Eu aș dori să știu cum funcționează aceasta, ce rezultate aduce. Și un ultim punct foarte important pentru comisia noastră vorbim despre refit. Cred că e important să vorbim și despre FFH și Natura 2000. Dacă nu dorim să uh, deschidem, redeschidem aceste dosare, avem probleme mari în pescuit cu castorii, cu cormoranii și alte animale și m-ar interesa ce părere aveți dumneavoastră. Mulțumesc! Domnul Van der Elst. Mulțumesc, domnule comisar, bun venit la noi. Mă bucur că ați vorbit de succesul politicii comune de, pescuit. E un uh, succes real, mai ales în Marea Nordului avem stocuri excelente. Și da, sigur aveți dreptate să ne atrageți atenția asupra condițiilor catastrofale din Marea Mediterană. Creșterea, creșterea albastră, da, trebuie să pescuim mai selectiv, aveți dreptate, și mai inovativ. Da. Apoi mai e vorba și de măsurile tehnice. Probabil ar fi bine să avem o regionalizare mai puternică. Am o întrebare apropo de acel uh, regulament omnibus. Acel regulament fusese creat pentru a elimina discordanțele din politica comună de pescuit. E vorba de găsirea de măsuri tehnice, dar s-ar putea ca această regulă omnibus să mai continue să existe câțiva ani. Unul din aspectele acestui, acestei reglementări se referă la control. Aceasta este o problemă reală. Există diferite servicii de control care controlează pescarii de mai multe ori în aceeași zi. Din, din Germania, din țările de jos, din alte țări și mie asta nu-mi place. Și am constatat un lucru. Privește acest omnibus, în primii doi ani s-a propus o reglementare ultraflexibilă. Și dacă se depășesc uh, valorile, există avertismente, atât nimic altceva, doar un avertisment, chiar dacă depășirea e majoră. Și pentru că propunerea e atât de importantă, întrebarea mea, controlele reprezintă o problemă reală. În același timp, însă, vedem că avem o procedură iertătoare timp de 2 ani. Și atunci, întrebarea mea, ce aveți de gând să faceți? Poate că am putea, ca această perioadă de, am putea uh, prelungi această perioadă Ce aveți de gând să faceți concret în următorii ani? Este o întrebare din partea mea. Mulțumesc. Domnul Ekström? Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare și pentru că ați venit în comisia noastră. Mă bucur, ca și ceilalți colegi, că ați uh, recunoscut problemele unor stocuri din Mediterană. Cred că asta e important. Am speranțe când vă aud, vă ascult vorbind despre conferința pe care o veți face și despre celelalte aspecte. Eu aș dori să mă mai refer la un alt subiect important, important pentru noi toți aici, e vorba de regulamentul pescuitului uh, nereglementat și ilegal. Am, l-am discutat de ceva timp și vă spun sincer, că în cazul Thailandei nu cred că e, Thailanda e gata să îi se retragă cartonașul galben. Din contră, cred că ar trebui să primească un cartonaș roșu. S-au făcut multe îmbunătățiri de către conducerea din Thailanda, dar cred că timpul a fost mult prea scurt. Iar în ceea ce privește Guinea, studiem uh, situația de acolo cu mare atenție, ce obțină din partea verților. Guinea um, are un cartonaș roșu de câțiva ani deja și n-au făcut nimic în acest sens. Știu că guvernul lor lucrează din greu pe legislație, dar aplicarea legii nu este satisfăcătoare. Uh, Sigur că e o situație foarte dificilă pentru industria noastră. Nu putem avea acorduri bilaterale, nu putem avea de acorduri, nimic, ceea ce înseamnă că nu există operațiuni comune de pescuit. Însă eu cred că ar fi o situație foarte dificilă dacă s-ar întâmpla la fel ca și în cazul Coreei. Retragerea cartonașului roșu pentru Corea N-a fost o măsură bună și dacă vă aduceți aminte, noi în Parlament am avut o poziție critică. Am dorit să subliniez aceste aspecte importante. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar Vela, pentru această cooperare foarte practică între noi, deputați, sector și comisie. E bine că sunteți responsabili pentru ambele funcții, pescuit pe de o parte, dar și mediu, comisar pentru mediu. Și ajungem tocmai la acest subiect. În multe zone unde pescuim sunt zone de protecție, statele membre au anunțat uh, zone de protecție pentru uh, faună, flora, habitat, avem planurile de management care trebuie aplicate, trebuie negociate, avem planul Mării Baltice care a fost negociat, urmează plan pentru Marea Nordului. Vă rog pur și simplu să susțineți ideea că aceste acte delegate, adică Parlamentul a delegat această putere Comisiei, uh, vă rog să le discutați împreună cu noi. E bine când, de exemplu, grupul Chevening face propunere aici despre planurile de acolo, cum pot fi realizate planurile Natura 2000, Habitat, Flora, Fauna, dar există teama sectorului că nu se va putea pescui nimic în anumite zone. Există în, prin, în continuare același principiu. Trebuie protejată natura și dacă o exploatăm, trebuie să nu-i meargă mai rău, dar în același sens nici, pesc- nici industriile de pescuit nu trebuie să-i meargă mai rău. Trebuie să găsim compromisuri aici. Mai am 15 secunde. Un alt subiect, un subiect uh, pentru că suntem mari importatori pentru pește și produse din pește, 500 de milioane de consumatori, avem o mare putere pe piață, așadar aceste importuri trebuie reglementate astfel încât să existe o concurență corectă între sectorul nostru european de pescuit și cel din Asia de Sud-Est și din Rusia și din ceilalți, toți care vor să exporte în Uniunea Europeană. Ar trebui să insistăm pe acea etichetă ecologică europeană. Aceasta ar fi observația mea. Mulțumesc! Mulțumesc! Singurul care ți-ai respectat timpul, altfel nu ajungem niciunde dacă fiecare vorbește cât vrea. Domnul comisar va trebui să și plece la un moment dat. Și dau acum cuvântul colegului Valesa, apoi dăm cuvântul domnului comisar pentru a răspunde la aceste prime întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc dumneavoastră, echipei, domnului Machado, văd și colegul Fris în spate, Doresc să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră dificilă. Am lucrat multă vreme pe dosarul Mării Baltice, dar până la urmă echipa dumneavoastră, atunci când am ajuns la un anumit nivel, am simțit că nu mai putem progresa și echipa dumneavoastră a fost cea care a pregătit un document foarte bun, un nou punct de plecare care ne-a permis să ducem la bun sfârșit aceste negocieri. De aceea, încă o dată, multe mulțumiri pentru aceste eforturi. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Vela pentru un prim set de răspunsuri și apoi continuăm cu uh, următoarele întrebări. Domnule comisar, mulțumesc. Voi încerca să iau întrebările în ordine cronologică, dar unele se suprapun, așadar aș începe cu Marea Mediterană. Mă bucur că toată lumea e de acord că avem o problemă. Toată lumea e de acord că dacă avem o problemă trebuie să facem ceva în acest sens. Acum însă provocarea este ce facem? Eu am început deja să iau niște măsuri. Am invitat statele membre din Mediterană, ne-am întâlnit anul trecut în uh, februarie în Catania și acolo am pus trei întrebări foarte importante despre Mediterană. Prima întrebare. Suntem de acord, măcar recunoaștem că avem o problemă. Și toată lumea s-a declarat de acord. A doua întrebare. Dacă suntem de acord că avem o problemă, vrem să facem ceva în acest sens. Și toate statele membre au spus că da. Și a treia întrebare, ce vom face? Am dorit să lăsăm ace- această a treia întrebare pentru mai târziu, pentru că între timp, după ce am discutat cu statele membre, am vrut să începem discuțiile și cu non-membri din uh, sudul Mediteranei, deci nordul Africii. Am întâlniri programate cu Tunisia, duminică voi merge în Turcia și în Algeria am fost acum 10-15 zile. Reacția din Algeria a corespuns cu ce au spus statele membre, că trebuie făcut ceva. Toată lumea va fi invitată la conferința la Bruxelles pe 22 și sper că atunci vom începe să discutăm o cale în care să progresăm, despre cum să progresăm. Eu cred că e important să lucrăm împreună, nu doar ca țări, ci și prin uh, sistemul RFM, prin organizațiile regionale de gestiune a pescuitului, Eu întotdeauna am fost uh, deschis când privește Mediterana și vă spun în continuare acest lucru. Scuza a fost mereu că e dificil să facem ceva în Mediterana, că regulile se aplică doar statelor membre și statele nemembre nu, va, nu, nu respectă regulile sau nu trebuie să le respecte. Însă, avem totuși stocuri pescuite doar de statele membre care sunt în aceeași situație ca și celelalte stocuri problema există, iată, nu doar în ceea ce privește ce pescuiesc non-membrii, ci și cu stocurile pe care le pescuim doar noi. În ceea ce privește blue growth, creșterea albastră, e un aspect important eu consider și mi-ar plăcea să văd mai multe contribuții din partea noastră cu privire la această guvernanță a oceanelor. Știu că sunteți o comisie de pescuit, dar ori de câte ori discut și discut des cu Ellen ce facem, cum merg întâlnirile în alte țări și așa mai departe. Când ajungem la creștere albastră, cred că avem multe ocazii cât privește mările, pentru că planeta noastră e 70% suprafață apă. Mare parte a activității noastre, activității noastre economice vine din suprafețele terestre și numai 5% din activitatea economică vine de fapt din mări și oceane. Iată așadar ce de oportunități există aici în așa numita creștere albastră. Noi am identificat 5 zone majore care dau multe ocazii, oferă multe ocazii, mă refer la energie regenerabilă, în primul rând. Când vorbim de energie, ne tot gândim la solar și vânt, dar oceanele ne pot da și energia valurilor, a fluxului și refluxului, a curenților, diferențe de temperatură, diferențe de salinitate, țări precum Franța, Irlanda, Scoția și Portugalia fac deja multe în acest sens. Pe lângă energie am identificat și resurse de biotehnologii, pescuitul, desigur, și turismul de coastă. Colegul Mato s-a referit la SFPA, da, lucrăm din greu pe aceste elemente. Dorim să avem rezultate mai bune când vine vorba de Mauritania tot să referiți și la regionalizare și cred că în ceea ce privește măsurile tehnice, un aspect foarte important, regionalizarea ține cont de specificul regional și se referă la aceste specificități cu măsuri tehnice care țin clar de zona respectivă recomandări comune din partea statelor membre împreună cu consiliile uh, din zonă și acest aspect este încurajat. Și mai cred că atunci când vorbesc de regionalizare, sper că statele membre ne-au tot rugat să nu mai facem lucrurile doar de la Bruxelles, pentru că statele membre pot, au spus că pot face treaba mai bine și că pot avea grijă de propriile regiuni. Experiența de până acum ne-a arătat că, din când în când, dăm uh, responsabilitate și regiunilor, dar apoi fie statele membre nu se pun de acord sau au dificultăți și dau, ne trimit înapoi tema de casă. Nu spun că așa se întâmplă de obicei, ci spun că sper că asta nu se va mai întâmpla și pentru că aceasta să nu se mai întâmple, pun la dispoziție serviciile mele Digimare să continue să susțină regionalizarea. Eu chiar cred că acest instrument e foarte important. În ceea ce privește planurile multianuale, Așa cum am spus în uh, speech-ul meu, vom continua cu Marea Nordului, continua până în iulie și apoi sud-vest și nord-vest, apele respective până în noiembrie acest an. A mai fost o întrebare cu privire la distribuția cotelor. Da, sunt de acord. Cred că micii pescari au nevoie de susținerea noastră. Chiar acest lucru apare clar și în IMFF. Însă majoritatea susținerii acesteia trebuie să vină totuși de la statele membre. Statele membre hotărăsc cum alocă aceste cote. Sunt de acord cu micile micii pescari. Există excepțiile acolo, relația public-privat, toate aceste elemente există, însă ce, ce le trebuie acestor pescari și asta aud mereu când vin la Parlament și sunt de acord, au nevoie de o mai bună alocare a cotelor. Și știu că există, a avut loc aici și o discuție care a încurajat toate statele membre să facă acest lucru și când am fost și eu la fața locului m-am declarat într totul de acord cu această abordare a Parlamentului. Planul Mării Baltice e unul bun, am spus, e bine că am progresat și sper că vom continua. De ce? Pentru că aceste planuri sunt foarte importante pentru succesul politicii comune de pescuit. În ceea ce privește cooperarea oamenilor de știință, cred că și acest aspect e foarte important. Schema pe care am discutat-o este dedicată în totalitate punerii la oaltă de informații, care e atât de importantă. Și când vorbim de informații, cred că e important să avem calitatea bună a informațiilor, cantitatea bună și să o primim la momentul potrivit. Dacă primim informații acum, să spunem, cu date vechi de 3-4 ani, păi și datele, ca și alte, multe alte lucruri, au un termen limită, după care expiră. Avem nevoie de date recente la, de la, pentru a le folosi la momentul potrivit. Iar în ceea ce privește buna cooperare, nu doar oamenii de știință între ei, ci și oamenii de știință cu pescarii trebuie să lucreze împreună. Când am vizitat Franța, am văzut că acolo lucrurile funcționează foarte bine. Faptul că pescarii și oamenii de știință se pot așeza la aceeași masă e o idee foarte bună, după părerea mea. Cred că pescarii pot spune, uite, recomandările dumneavoastră științifice arată că stocul e în scădere, dar pescarii ne spun, mai ales cu tonul roșu în Mediterană, am ajuns de la o extremă la alta. Întâi am vrut să-l salvăm cu orice preț și acum pescarii ne spun că avem o problemă. E atât de mult ton în mare încât tonul mănâncă toate celelalte specii. E informație din primă mână. Oamenii de știință vor realiza abia într-un an, doi ce le spun pescarii. Și această lipsă, această întârziere a reacției face ca toată lumea să aibă de pierdut. și oamenii de știință, după ce primesc datele, după ce le verifică, după ce le reanalizează, durează prea mult timp. Cred așadar că ar trebui să lucreze mai îndeaproape. Dar cât privește planul uh, de recuperare pentru cod, știți că am avut și un caz în instanță, Parlamentul trebuie și el implicat uh, pe întreaga procedură, și decizia ar fi creat uh, niște probleme cu zilele permise pe mare, dar în general cred că ce e important este că planul corespunde idei de management durabil și subliniem nevoia unui acord rapid până la sfârșitul acestui an. În caz contrar, ne vom confrunta cu o situație dificilă la sfârșitul anului. Dacă nu avem acest plan de revenire pentru cod, ne rămân două opțiuni. Fie ne întoarcem la planul vechi, la versiunea originală, și chiar și acolo am un semn de întrebare, pentru că până la sfârșitul acestui an, dacă avem în vigoare noul plan, va ieși din uz planul vechi. Despre Mediterana am vorbit deja. Rodus s-a referit la refit, la Natura 2000. Din punct de vedere al mediului, Natura 2000 e un instrument foarte important și dă rezultate foarte bune. Însă trebuie să menționez două aspecte. În primul rând, pe pe suprafață terestră ne mișcăm bine cu Natura 2000, dar pe ape suntem încă în urmă. Am uh, atins abia 4%, pe când uh, pe uscat e mult mai mult. Sigur, nu e suficient să identifici doar zonele protejate, nu e suficient să le uh, identifici, ci mai important să le gestionăm corect. Mi se spune că da, avem 26.000 de situri pe pământ, pe suprafață terestră, identificate ca Natura 2000, dar pe mine nu asta mă interesează, nu câte idei am identificat, ci câte gestionăm concret. Doar să le identificăm și să apoi să nu le gestionăm nu ne ajută prea mult. propunerea dumneavoastră va crea o broșură despre regionalizare, despre pescuitul selectiv, da, poate că vom face acest lucru pentru a informa pe micii pescari. A mai fost o întrebare despre măsurile tehnice. Am spus că e un instrument esențial care ajută la pescuitul durabil. Ideea este că vom simplifica majoritatea regulilor și dacă simplificarea ajută pe toată lumea, sper că vom fi atins ceea ce ne-am propus. Până la urmă, o mai bună reglementare vine pentru a ajuta, nu pentru a ne încurca. Doamna Engström a vorbit de pescuitul nereglementat și ilegal. Facem tot ce putem pentru a combate acest tip de pescuit ceea ce privește Thailanda, cred că fac eforturi, au introdus deja o serie de schimbări foarte importante. Sigur că, așa cum arăta și doamna Engström, nu am avut suficient timp pentru a vedea dacă au fost înregistrate progrese. Să vă, vă spun sincer că avem o monitorizare atentă, am trimis și o echipă tehnică pentru a vedea ce se întâmplă la fața locului, iar cât privește pescuitul nereglementat și vă, vă confirm că joi dorim să adoptăm trei decizii în acest sens. Am preidentificat trei alte țări care vor fi mm, declarate non-cooperante și un, un stat care va fi șters din listă. Je, je te... Ça se fait pas. Știu că nu se face. Uneori întrerupem uh, deputație, dar rar întrerupem un uh, comisar, dar dacă vrem ca toată lumea să ia cuvântul, trebuie să te întrerup. Am 9 solicitări de intervenție și mai avem 20 de minute. O să aveți, o să vă dau cuvântul, dar vă rog, dragi colegi, să fiți sucinți, pentru că altfel domnul comisar nu vă va putea răspunde. Un minut. Pepe, Jose Blanco Lopez, știu că ești un om uh, responsabil, ai un minut la dispoziție să spui întrebarea. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Vreau să vorbesc despre trei subiecte. Comisia de pescuit tocmai a făcut o vizită în Galicia și ne-a spus în mod uh, repetitiv că împărțirea cotelor nu corespundea cu articolul 27 din regulament. Directorul general de la DNG Mare tocmai a intervenit în acest sens și chiar ieri am văzut că Asociația Armatorilor din Serco tocmai a înaintat o cerere în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, tocmai din cauza criteriilor de împărțire a cotelor care uh, aduc prejudicii intereselor Spaniei și mai ales uh, pescarilor. Apoi vreau să vă spun că trebuie să, ca Uniunea Europeană să aibă o viziune de ansamblu cu privire la practicile de uh, control și să nu fie discriminare. Trebuie ca piața comunitară să fie unică și controlul să nu depindă de punctele de frontieră. Uh, e foarte important să ne asigurăm că se îndeplinesc cerințele. Și în sfârșit, trebuie să fim succinți. Um, înlăturarea um, dorsalelor uh, rechinilor a avut uh, probleme, a adus probleme mari uh, uh flot, flotelor cu paragate din uh, Europa. Trebuie să luăm poziții în acest sens, pentru că, în primul rând, trebuie să spunem cum stau lucrurile, pentru că altfel aducem prejudicii intereselor acestei flote. Mulțumesc. Ian Duncan. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Vela, v-am scris de șase ori în ultimele câteva în luni. Ori n-am primit răspuns, ori am primit niște răspunsuri foarte rapide. Acum vreau să vă întreb despre tonul roșu. Vreau să găsiți scrisoarea pe care v-am scris-o chiar înainte de sărbătorile de iarnă și să-mi răspundeți. Atât. Cred că nu vă cer prea mult. Apoi mai am câteva întrebări. Una în ceea ce privește obligația de debarcare Împreună cu domnul președinte am lucrat foarte mult astfel încât să încercăm să meargă lucrurile, dar sunt câteva chestiuni care trebuie tratate, sunt foarte importante și sunt urgente. Asta înainte să se adauge celelalte specii pentru, în anii următori, pentru că în acest moment există probleme mari și nu, se vor, nu vor face decât să se înrăutățească. Știți că situația este um, foarte ciudată în uh, insulele Shetland. Uh, cotele lor mm, cotele nu sunt împărțite cum trebuie și astfel de practic trebuie mm, să înceteze. Știți, poate că și în ceea ce privește Merlanul au fost probleme uh, cu repartizarea acestea trebuie să fie discutate în uh, public, nu trebuie să fie după ușile închise. Mulțumesc, Ian, pentru rapiditate. Doamna Briano. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă adresez uh, patru întrebări, dar o să pun doar trei, pentru că cea care se referă la, situa- la um, relațiile cu statele riverane a fost deja adresată. Vreau să mă refer acum la raportul um, de, din proprie inițiativă în ceea ce privește um, eforturile de pescuit asupra um, mediului și um, ocupării este foarte important. Apoi ați menționat conferința de la Catania. Am participat și am ascultat uh, o serie de inițiative foarte interesante, o abordare multispecii pentru Mediterană. De asemenea, uh, ca această um, abordare MSY, multispecii. De asemenea, ați uh, mai menționat um, abordarea pentru tonul din Mediterană. Apoi încă o, o întrebare care vizează uh, Italia, scoicile și regionalizarea. Planul de monitorizare pe care l-a creat uh, Italia corespunde cu dispozițiile europene, deci ar trebui să se poată face o evaluare asupra biomasei um, și să se facă să se impună norme privind um, dimensiunile minime. Crescătorii noștri sunt foarte îngrijorați, așa că avem uh, nevoie de un răspuns pentru acest lucru. Mulțumesc, Renata. Domnul uh, Serau Santos. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bun venit invitațiilor noștri, inclusiv domnului um, Machado, care este șef de cabinet al domnului comisar. Am uh, câteva întrebări, dar până la urmă o să adresez una singură. Vis-a-vis -vis de ce a spus uh, un grup de oameni de știință într-un articol în ceea ce privește uh, crustacele și peștii pelagici. Cum pot navele care pot să producă omega-3. Potențialul este foarte important. Este vorba de potențialul de producție de biomasă, care uneori este chiar mai mare decât producția de pește. oamenii de știință îmi spun că e nevoie de o evaluare exante a impactului de mediu pe care l-ar avea o astfel de exploatare pentru uh, ton, balene, rechini, dar trebuie să reținem că este vorba de o, impo, de o biomasă foarte importantă. Vreau să vă întreb dacă Comisia examinează exploatarea acestor resurse cumva asemănătoare cu cele minerale, pentru că există studii și pentru exploatarea acestor resurse. Mulțumesc. Acum domnul Miamon. Mulțumesc. Am să mă refer și eu la finning, la înlăturarea dorsalelor echinilor. Și eu uh, v-am scris uh, o întrebare în acest sens. Uh, vreau să se boicoteze în continuare mai multe companii um, care fac transfer cu care comercializează astfel de aripioare de rechin. Și apoi, când va fi un raport cu privire la raportul uh, pentru a asigura viabilitatea unui certificat ecologic european pentru produsele din uh, pescuit. Un lucru încă nerezolvat. Apoi, sunt îngrijorări în Galicia cu privire la noile măsuri pentru uh, dimensiunea ochiului de plasă pentru diferite vârșe. N-ați vorbit despre simplificare, dar uh, simplificarea are efecte și negative și mi se pare că impunerea unei astfel de reguli cu privire la dimensiunea ochiului de plasă ar avea astfel de um, efecte negative. Doamna Tomacic. Mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezentare, pentru cooperare. Vin din uh, Croația, o țară în care sunt peste 1300 de insule. Unii dintre locuitorii acestor insule sunt atât de departe de, um, de continent încât mănâncă um, pește foarte rar, mănâncă mai multă varză decât pește. Când va modifica în acest uh, sens Comisia regulamentul privind Mediterana? Astfel încât să fim și noi uh, Um, în conformitate cu politica comună de pescuit. De asemenea, aș vrea să văd um, că se face mai bine um, diferența între uh, uh, plasele cu traule, uh, între traulele și plasele folosite. Mulțumesc! Doamna Doț, fără microfon. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru ce ați spus cu privire la recuperarea stocurilor de cod. De când fac parte din această comisie, am depășit multe obstacole și ne-am descurcat mereu. Știu că împreună vom reuși să găsim o soluție și pentru recuperarea cod, stocurilor de cod. Acum aș vrea să vă vorbesc despre creșterea albastră. În circumscripția mea din uh, Irlanda de Nord avem un port unde organizația locală a producătorilor de pește și-a mm, crescut uh, potențialul foarte mult. Acum um, se face și procesare și au făcut și o diversificare în sectorul regenerabilor din Marea Nordului. De curând, au început să facă o extindere a portului, astfel încât să includă mai multă activitate de procesare, mai multe activități inginerești. Se vorbește mereu despre creșterea albastră, dar aceasta implică investiții foarte mari um, în capital pentru ca să se întâmple ceva. De uh, curând am primit vizita vicepreședintului Băncii Europene de Investiții. Ce faceți în acest sens? Cum lucrați cu această bancă pentru a crește potențialul creșterii albastre? Mulțumesc, doamna Sernam. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, foarte pe scurt, ne-ați cerut să fim uh, vocea pescarilor în ceea ce privește Galicia, am trei întrebări. Să, se, să vă asigurați că se modifică sistemul de distribuire a cotelor astfel încât să se facă dreptate și în Galicia și să se asculte vocea pescarilor în acest sens. Apoi, în problema mărilor sănătoase despre care vorbeați, la fel în Galicia, să se pună în um, aplicare toate măsurile disponibile uh, pentru a se uh, asigura regenerarea acestor golfuri, Diaz, Încă o întrebare. Agricultura industrială să nu pună în pericol tot ce ține de pescuitul artezanal, creșterea fructelor de mare și agricultura la um, scală mică. Și uh, în ceea ce privește economia albastră, aș vrea să vă asigurați că aceasta să nu uite că obiectivul principal pentru a crea locuri de muncă, pentru a susține activitatea din zonele costiere, este chiar pescuitul și activitățile cum ar fi mineritul ar trebui să fie excluse. Mulțumesc! Mulțumesc, Isabel Toma! Mulțumesc, domnule comisar! Îmi cer scuze pentru uh, acest stil telegrafic, nu, nu avem suficient timp. Avem o, uh, mai multe întrebări, una în ceea ce privește debarcarea. Așa cum a spus și um, doamna Rodu și domnul Van Dalen, avem nevoie de un plan de selectivitate și de inovare și să folosim EMF-ul pentru ca obligația de debarcare să fie utilă, să fie eficientă. Apoi, ce calendar aveți pentru regulamentul privind controlele? Mai uh, târziu o să prezint un raport din proprie inițiativă care demonstrează caracterul inechitabil în aplicarea regulamentului privind controlelor și care trebuie revizuit în ce termeni de termene. Apoi, Comisia a început uh, o consultare în ceea ce privește uh, fondul european de pescuit pentru a pregăti MFF-ul pentru 2020. Uh, cred că dacă facem consultări în acest sens, cred că ne lipsește cumva perioada dintre 2014-2020. Și atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Îi dau cuvântul Claudiei acum. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi rapidă, pentru că, într-adevăr, e o luptă împotriva cronometrului. Intervenția mea pe care o pregătisem era mult prea lungă. Aș vrea să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați vorbit despre economia albastră, pentru că credeți în aceasta, în creșterea albastră. Suntem uh, dispuși să vă susținem în acest sens dacă considerăm că există un potențial în acest sens. O să facem tot ce ne stă în putință pentru a veni cu contribuții astfel încât uh, să ajutăm uh, comisia cu măsuri concrete. De asemenea, aș vrea să mă refer la faptul că pescuitul uh, artizanal în regiunile ultraperiferice este foarte vulnerabil. Există niște condiții uh, speciale ale acestor uh, regiuni, iar pescuitul joacă un rol esențial și aș vrea să găsim o soluție ca să rezolvăm problemele care um, afectează uh, pescuitul uh, artizanal, uh, tot ce ține de modernizarea flotelor, reînnoirea acestora, pentru că adesea pescarii de talie mică depind uh, de sectorul acesta, um, din asta trăiesc practic, așa că vreau să vă întreb cum doriți să facem pentru a găsi soluții pentru a relansa acest sector. Mulțumesc! Clara, Un minut. Mulțumesc. E, nimeni n-a fost întrerupt, toată lumea a vorbit cât a vrut. Spun acest lucru că acum sunt eu ultima și trebuie să fiu eu cea care uh, plătește. Domnule uh, comisar, o să trec direct la subiect. M-am bucurat, uh, domnule comisar, că v-am ascultat spunând că pescuitul de scară mică, artizanal. Uh, nu este, nu primește tratamentul potrivit din partea statelor membre. Deci trebuie să rezolvăm o problemă, și anume împărțirea cotelor. Nu se ține cont așa cum ar trebui și nici în uh, Uh, sprijinul prin programele operative. Deci nu știu ce ar trebui să facem, dar vreau și eu să-mi alătur uh, glasul pentru a sprijini acest sector. Programele operative nu oferă sprijinul pe care ar trebui să-l acorde în ceea ce privește împărțirea cotelor. Apoi, foarte pe scurt, uh, aș vrea să ne vorbiți despre oportunitățile sectorului pescuitului european în economia circulară. Cred că ar fi interesant și o întrebare uh, Mm, o altă problemă care mă preocupă, uh, intervenția națională foarte mică în acest sens. Sunt niște, sector, niște măsuri uh, specifice în uh, sectorul agricol, de exemplu, ar trebui să fie astfel de măsuri și în domeniul pescuitului pentru a avea mai multă durabilitate, pentru că persoanele care um, se ocupă de acest sector al pescuitului nu mai numără prea mulți tineri. Bravo, Clara, foarte bine a fost. Uh, nici n-am avut nevoie să te întrerup. A fost uh, senzațională. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Alen. Ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, vas-y, vas We can have more time, no, Five minutes more. Five minutes only. Um, so let, let me start first of all. Dați-mi voie să încep cu întrebarea clarei, tinerii în sectorul pescuitului. Da, și noi uh, încercăm să uh, furnizăm o calificare profesională la bordul embarcațiunilor pentru tineri. Și creăm și șanse pentru achiziționarea de embarcațiuni de mici dimensiuni uh, pentru tineri. Există, deci, din acest punct de vedere, uh, anumite avantaje. Dacă dorim să însănătoșim stocurile de pește, sectorul va fi mai profitabil și ca atare va atrage uh, mai mult uh, tinerii. În ce privește dorsalele rechinilor, și aici există o politică pe care am dezvoltat-o și până acum în ce privește implementarea, răspunsurile sunt pozitive. În ce privește uh, regulamentul privind Mediterana, el va fi reevaluat anul viitor. Între timp, există propuneri de îmbunătățire a managementului în cursul acestui an. În ce privește scrisoarea domnului Duncan, m-am interesat. mi s-a spus că veți uh, uh, primi răspunsul cât de curând, pentru că a fost uh, deja realizat răspunsul pe data de 15. Nu știu de ce a durat atât de mult în ce privește obligația de debarcare. Această obligație urmează să fie um, finalizată până în anul 2020, pentru că există mai multe etape care trebuie să fie parcurse. Și vom acționa uh, ambițios în acest sens. În ce privește uh, turismul legat de uh, regiunile în care se practică pescuitul, da, există uh, deja um, anumite sate de pescari în care activitatea pescarilor a fost diversificată și există deja și uh, servicii part-time pe care le prestează pentru turiști, dar în clipa de față există cam 880 uh, de proiecte în 16 state membre în acest sens. Și cred că Uh, aproximativ 500 de proiecte vor fi susținute în cadrul uh, planului turistic. În ce privește abordarea specifică pentru Mediterana, uh, și noi încercăm să stimulăm trecerea uh, de la pescuitul unei anumite specii la uh, pescuitul unui număr mai mare de specii și când am vizitat Catania am uh, devenit conștient de acuitatea acestei probleme. Am avut și o întâlnire în care S-a analizat specificul uh, activității de pescuit din Italia și vom trage concluziile pe marginea acestor discuții. Iar propunerea Italiei poate constitui o bună bază pentru planul de monitorizare pe care îl vom extinde. Este nevoie de unele clarificări ale unor aspecte importante și vom uh, continua să colaborăm cu dumneavoastră și cu autoritățile din Italia. Dar sunt destul de optimist în legătură cu economia circulară, Clara. Da, economia circulară și sectorul pescuitului au o legătură directă, mai ales This time The experts are telling us that for every... Există, deci, spuneam, o legătură pentru că există o poluare a zonelor marine cu uh, plastic, cu uh, aceste ambalaje de plastic care ajung în ocean și în cadrul economiei circulare există obligația de a reduce cu 30% acest tip de poluare a apelor. Santos a menționat câteva obiective importante Există o serie întreagă de măsuri tehnice eh, care țin de regionalizare pentru a face progrese. Doamna Dodds, vă mulțumesc încă o dată. Eh, contați pe susținerea noastră. Creșterea albastră este foarte importantă și putem ajuta pescarii dacă ei pot aduce o valoare adăugată în ce privește uh, prezervarea stocurilor. Și uh, eu uh, m-am avut o întâlnire cu experții în contextul acestui fond de investiții strategice, EFSI, și în contactul meu cu Banca Mondială Blue Growth Project. Cu Banca Europeană de Investiții, uh, mă scuzați, uh, pot fi încheiate acorduri și vicepreședintele Băncii uh, Mondiale pentru Investiții mi-a promis susținerea pentru realizarea proiectelor care țin de economia albastră. În legătură cu problemele din uh, Galicia am avut discuții cu pescarii uh, și uh, rezultatele vizitei au fost foarte pozitive. Am încercat să promovez politica comună și întotdeauna în contact cu reprezentanții statelor membre, de câte ori am ocazia, încerc să uh, ofer sprijinul nostru. Dar, din punct de vedere economic, organismele de specialitate uh, regionale uh, întreprind multe. Poate că nu dispunem de uh, un schimb de informații suficient de bogat în legătură cu ceea ce se uh, întâmplă uh, la nivelul pescuitului de mici dimensiuni. Trebuie să ne informăm reciproc mai bine, pentru că uh, eu de fiecare dată spun că acest pescuit de mici dimensiuni uh, este poate uh, cel mai durabil, dar și în comparație cu pescuitul industrial trebuie să existe un raport echitabil. Dar, cum spuneam, schimbul de informații trebuie să fie mai constant. În legătură cu acvacultura, trebuie să stimulăm acvacultura durabilă, pentru că aici importăm aproximativ 60% um, din necesarul um, pe piața europeană. Dragi prieteni, cred că nu uh, mai am timpul necesar pentru a trage concluzii. Doresc să-i mulțumesc comisarului nostru Carmenu Vela pentru participarea sa la dezbaterea din Comisia pentru Pescuit eh, și pentru faptul că a eh, răspuns la eh, întrebările dumneavoastră concentrându-se pe esențial. Dacă Există și întrebări care nu și-au găsit răspunsul. Vă rog să vă adresați în scris comisarului Vela pentru a primi răspunsuri în scris. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru că ați respectat uh, timpul de care am dispus uh, în intervențiile dumneavoastră și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar.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 are cartela de vot, mă tem că unii nu o au. Cine nu are cartela, vă rog să ridicați mâna. Isabela este cea care nu are cartela de vot. Înainte de a trece la vot, doresc să vă informez că, așa cum am decis și ieri seară, punctul 8 examinarea proiectului de eh, raport privind eh, controlul pescuitului se va discuta înaintea punctului 18. Deci, eh, nu Izabel și nu secretariatul sunt vinovați de această decizie. Trecem acum la voturi și din nou înainte de a începe. Diana, te rog, înainte de a începe. Doamna Doți mă auziți. Înainte de a trece la voturi, vreau să vă informez că doamna Dodds, raportoarea privind uh, planul pe termen lung privind stocurile de cod, mi-a solicitat ieri oficial să amânăm votul privind începerea negocierilor interinstituționale pentru această după amiază la ora 15 în deschiderea uh, ședinței noastre. Uh, pentru că va uh, organiza o întâlnire cu raportorii din umbră înainte de votul de la ora 15 pentru a mai discuta deci cu raportorii din umbră. Deci vă propun să modificăm ordinea de zi și punctul 11 să fie tratat la ora 15. Sunteți de acord? Pentru că este dorința doamnei Doț de a mai avea o întâlnire cu raportorii din umbră. Bun, dacă sunteți de acord, vă mulțumesc. Atunci trecem la raportul privind Baltica. Este vorba despre a fi de acord sau nu cu rezultatul negocierilor. Colegul nostru Valeza a purtat negocieri și mă întreb, deschidem votul. S-a deschis votul, s-a închis votul. 19 voturi pentru, 2 împotrivă. Deci se adoptă propunerea. Bun, avansăm în felul acesta. Votul următor. Este vorba despre tonul roșu. Raportorul a fost Gabriel Mato. O singură chestiune supunem la vot și s-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Isabel, ești pentru sau împotrivă? 20 pentru, 1 împotrivă. Raportul privind colectarea de date. Amendamentul 100 s-a deschis votul. S-a închis votul. Nouăsprezece contra 4. Amendamentul 101 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 102. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Amendamentul 104 s-a deschis votul. Mă Am greșit, spune președintele, e vorba de amendamentul 14. Bun, 14. Dacă am plecat de la 100, am ajuns din greșeală la 114. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Bine, mă scuzați, reluăm votul. Pentru amendamentul 14 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. 103 a fost retras, 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. amendamentul 104 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul numărul 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Compromisul numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul numărul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6 mă scuzați, spune președintele, compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 162 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 163, prima parte. Este un amendament oral, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul.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 amendamentul 174. Uh, S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 175. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 176 retras, 177 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 178 s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. 179 s-a deschis votul, S-a închis votul. Se adoptă. 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 180 uh, caduc, 57 retras, 58. Amendamentul 58 s-a deschis votul.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 S-a deschis. S-a închis vot, mă scuzați. Se adoptă. 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 67. Caduc. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se respinge. 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 77. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 142. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 3. Pe. S-a deschis votul. S-a închis votul. s-a adoptat. 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 80 în două părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 80 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7 a fost retras de către raportor. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 82. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul numărul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 87. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 88 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 89 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 90 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. În legătură cu amendamentul 12 avem un amendament oral din partea colegului nostru Bilbao. Există o opoziție față de acest amendament oral? Nu. Atunci Supunem la vot amendamentul 12 cu amendamentul oral al colegului Bilbao și s-a deschis votul. S-a deschis votul. Nu cunoașteți conținutul acestui amendament oral? Credeam că l-ați primit în scris. A ajuns prea târziu la secretariat. Doamna Bilbao, doriți să uh, dați citire, vă rog. Señor președinte. Domnul președinte, noi cerem secretariatului să facă un amendament oral, să separe ultima parte a acestui amendament a fost uh, surprinzător că s-a, surprins, s-a supus la vot pentru că ni s-a spus că, conform procedurii, nu se putea face acest lucru. Deci, nu știu care este nelămurirea, pentru că noi prin acest um, suntem de acord cu acest amendament, nu suntem de acord cu ultima parte. Cel puțin asta ne-a spus uh, secretariatul. Eu citesc așa, pur și simplu, ce informații mi se prezintă. Uneori se pare că sunt greșite. Și se pare că așa stau lucrurile și aici. Amendamentul constă din propunerea de a renunța la o parte din textul amendamentului 12. Sunteți de acord? Deci, dacă sunteți de acord, anulăm ultima parte după virgulă conținând cuvintele, dacă doriți, vă citesc amendamentul. Trebuie să subliniem importanța anchetelor științifice privind uh, menținerea stocurilor haleutice în Mediterana. Pentru uh, trebuie să existe uh, și un pescuit mix, dar există practic imposibilitatea de a dobândi informații științifice. Aici e o virgulă. Și după aceea ce propune doamna Bilbao să anulăm, sunt cuvintele legate de declarații insuficiente sau eronate. Deci se opune cineva la această propunere? Nu? Vă întreb. Așa, asta e dorința mea voastră. Oricum, domnule președinte, cred că oamenii pot să fie derutați pentru. Eu vreau să spun din nou că Mm, a fost o problemă că ni s-a spus că nu ni se acceptă această, această uh, procedură, că nu este corespunzătoare și acum ni se spune să o votăm. Eu ce propun? Ca să mergem mai departe, să urmărim um, lista așa cum este și gata. Eu o să votez în contra, împotriva acestui amendament, o să votez pentru amendamentul lui Matola, uh, care este următorul și poate ne înțelegem în viitor. Deci, dacă înțeleg, doamnă Bilbao, vă retrageți amendamentul oral. Deci, votăm uh, amendamentul așa cum era el scris. Votăm amendamentul 12 pur și simplu. A pur sa. Donc. Bun, atunci așa procedăm și deschidem votul pentru amendamentul 12. Le vote est fermé. S-a închis votul. și se adoptă. Amendamentul 92 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 93 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 140 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 94. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 95 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 96 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 97 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Bun. 120. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 99. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci am... Uh, încheiat voturile asupra amendamentelor. Votul final pe marginea raportului s-a deschis votul. S-a închis votul și raportul a fost adoptat în unanimitate. Ah oui, oui, oui. Oui, attendez, maintenant on va voter le mandat. Parce que... Acum trebuie să votăm și mandatul. S-a deschis votul. S-a închis votul. La fel, cu unanimitate se adoptă mandatul. Trecem mai departe la raportul care privește Liberia. Este raportul colegului Valență. Un vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Trecem acum la votul care privește Mauritania, al colegului Mato. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și mergem mai departe la raportul privind paza de coastă al subsemnatului, amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. Ați primit uh, amendamentul oral al doamnei Nicolae? Da, cred că da. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15 a fost retras. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. La, la considerent, amendamentul 6, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cred că doamna Godin uh, a venit cam prea tare. Iată ce se întâmplă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Iată, este un mare șlem a câștigat uh, un hat-trick, cum se spune în fotbal. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc. Am terminat cu votarea, dragi colegi. Vă mulțumesc. Donc, nous allons revenir maintenant. Trecem acum la ora 6 fără ceva aseară ca să discutăm uh, raportul doamnei Isabel Toma. Isabel, uh, ai cuvântul. Reamintesc că este vorba de raportul de inițiativă uh, al lui Isabel Toma pentru controlele privind pescuitul. Îți dau cuvântul direct. Mulțumesc, domnule președinte. O să fie cam greu. de... vă rog, după votul mereu se întâmplă așa. Dacă vreți să vorbiți, afară, vă rog. Fetele? Exercițiul acesta mi-a adus mai multe regrete, sper că și dumneavoastră le aveți pe aceleași. În primul rând, pentru că s-a constatat diferențe, s-au constatat diferențele între un stat și altul în ceea ce privește controlele în domeniul pescuitului și problemele chiar au fost uh, mai grave decât uh, estimăm. Vreau să vă spun din capul locului, domnule președinte, că mijloacele de investigare nu prea există pentru astfel de rapoarte din, din inițiativă proprie. E păcat, pentru că după ce mi-am utilizat uh, deplasările în diferitele porturi și în diferitele administrații de control și după ce am avut ocazia și mulțumesc comisiei um, pentru acest lucru, să mă întâlnesc cu reprezentanți care fac controle în diferite state, până la urmă mijloacele de cercetare, de investigare în acest sens nu prea au existat. Și e cumva o frustrare Am avut decât câteva experiențe, dar care ne-au arătat destul de multe, ca să spun, ca să spun pe a dreaptă, sunt sigură că această propunere de raport va fi îmbunătățită de amendamentele dumneavoastră și de uh, soluțiile dumneavoastră, rezultatul mi s-ar părea că ar fi următorul. În primul rând, există consecvent, consecvent Uh, și um, mari diferențe în ceea ce privește aplicarea controlelor Sunt state unde domeniul de aplicare este limitat um, la controlele la debarcare sau controlele la bord. Și apoi mai sunt alte state unde controlele se fac um, integrând absolut tot. Se face cumva de, de pe barcă până în farfurie, cum s-ar spune. Apoi, mai sunt diferențe între autorități, între administrații, în ceea ce privește presiunea controlelor. Există state unde o singură administrație face toate controlele și apoi în altele se suprapun cumva administrațiile. Apoi, sunt abordări diferite în ceea ce privește metodele de control. Unele state preferă controle făcând un calcul a riscurilor, altele preferă să facă controle aleatorii. Am vorbit acest lucru și la audiere. Calculul riscului se face în funcție de riscul de încălcare a dispozițiilor regulamentului, apoi mai sunt diferențe foarte mari în ceea ce privește formarea control controlorilor. Deci nivelul de formare, tipul de formare, cunoștințele pe care le au sunt diferite, procedurile, ba chiar instrumentele de măsurare pentru a verifica, de exemplu, dimensiunea ochiului de ochiului plasei sunt diferite. Și apoi sunt diferen, diferențe foarte mari în ceea ce privește sancțiunile. Uneori sunt state unde există sancțiuni administrative, în altele sunt penale, diferențe foarte mari așadar. De asemenea, am uh, constatat cât de greu se face schimbul de informații, deși trebuie observat uh, o îmbunătățire foarte mare um, față de um, în trecut. Deci, există îmbunătățiri foarte mari când e vorba de schimbul de informații între state, în ciuda faptului că unele state se plâng uh, de faptul că e greu să obțină uh, date de la statele învecinate. Mai sunt de asemenea probleme și insist aici, probleme legate de accesul de la formare de către pescari, pentru că sunt foarte complexe documentele, reglementarea în forma sa actuală este foarte complexă. Când am uh, prezentat primele um, orientări, am reamintit uh, tipurile de situații care implică documentare uh, diferită, documentație diferită. Aici ar fi nevoie clar de simplificare, pentru că dacă vrem ca normele, dreptul, să fie chiar aplicat, atunci trebuie să existe un acces, um, oamenii să poată um, să, poată să dispună de aceste norme. De asemenea, s-a constatat o diversitate a realității controlelor în întreaga Uniune Europeană și insist asupra acestui lucru. Acest uh, lucru se regăsește în primele mele considerente. Dacă această chestiune a diversității pune problema acest lucru, este cauzat de faptul că domeniul de aplicare al regulamentului din 2009 instaurează un regim comunitar al controalelor care se referă la întreaga Uniune Europeană, ceea ce s-ar putea traduce în faptul că um, aplicarea trebuie să fie omogenă și armonizată în întreaga Uniune Europeană. Bineînțeles că um, Aici vin și cu recomandări pentru îmbunătățirea situației. Bineînțeles, e vorba de un raport din proprie inițiativă, să vedem până la urmă ce va propune Comisia pentru a se armoniza lucrurile, pentru a se diminua aceste divergențe foarte marcate, care au consecințe grave asupra pescarilor, care mereu au impresia, așa cum uh, spune directorul pentru directorul Agenției pentru Controlul uh, Um, pescuitului că marea pare mai albastră de partea cealaltă a frontierei. Tuturor li se pare că lucrurile sunt mai grele pentru ei decât pentru ceilalți. Acum că am ascultat actorii, nu-i vorba de faptul că li se pare că mare mai albastră în altă parte, dar constată că au dreptate într-un singur um, aspect. Controlele nu sunt armonizate, ceea ce deja reprezintă o problemă foarte mare. Cumva preconizările noastre sunt cumva controlate. Sper că um, și colegii ceilalți vor veni cu um, alte um, sugestii de modificare. Ce, um, cu ce am venit eu? Uh, am răspuns la reglementării mai bune pe care o propune Comisia. Propun așadar o simplificare pentru a îmbunătăți accesul celor din branșă la norme, la reglementări, să aibă cunoștințe care să le permită o aplicare mai bună. Este o cerință foarte importantă, bineînțeles. Apoi, ce mai propun? Că trebuie ca comisia, și aici cumva fac apel la aceasta, să transpună omogen um, normele, să verifice condițiile aplicării legislației uh, existente, pentru că este vorba aici de un regulament, nu de o directivă. Deci, până la urmă, regulamentul um, de transpunere are o marjă de manevră mai mică decât în cazul unei directive și Comisia are um, sarcina să uh, reducă diversitatea transpunerilor. Și apoi aș mai propune de asemenea o reviziune, o revizuire a regulamentului privind controalele. Pentru că există verbul may în engleză, poate să ceea ce uh, se întâmplă destul de des în regulament. Apare foarte des în regulament verbul may. În loc să se spună shall, trebuie să. Deci, acest lucru face ca anumite state membre să aplice, altele nu, regulamentul de dreptate, pentru că Până la urmă, formula aceasta cu mei le lasă o marjă de manevră foarte amplă și, deci, o aplicare diferențiată a normelor. Mai sunt, de asemenea, și elemente bune. De exemplu, rolul Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului în armonizare. E clar că, de exemplu, documentele de procedură, um, pentru controle, care, bun, astăzi nu sunt uh, obligatorii, dar permite, permit să reprezinte puncte de referință pentru controlori. Aceștia pot să le folosească și aici e o pistă posibilă de armonizare, la fel ca și uh, referințele de formare care au fost elaborate de um, Agenția pentru Controlul Pescuitului. Nu sunt obligatorii din nou, dar sunt instrumente, fie ele și facultative, care pot să îmbunătățească armonizarea la fel uh, și lucrările de coordonare. Chiar dacă, bun, este o îmbunătățire care este inevitabilă, după părerea mea. Apoi, um, condițiile de intervenție de la articolele 94 și 95 de regulament în ceea ce privește pescăriile prioritare în controle care să permită un uh, control um, coordonat de către Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, e bine, și aici sunt instrumente de îmbunătățire care deocamdată sunt mult prea limitate și care ar trebui să fie extinse să se aplice, de exemplu, pentru toate uh, stocurile aflate în dificultate. Cred că toate ar trebui să fie integrate automate în aceste proceduri uh, de la articolele 94-95, unde intervine agenția. Ce mai avem în uh, acest proiect de document? O recomandare ca domeniul de aplicare al controalelor să fie deschis, să implice toată gama de controle, de la cele de la bordul navelor până la cele din farfurie, pentru că sunt unele state care, de exemplu, nu fac controle um, pentru transport. Um, regula aceasta ar trebui să fie generală. Apoi, mai sunt um, aceste dezbateri legate de controlele aleatorii sau cele pe bază de risc. Fiecare prezintă avantajele sale, dar, bineînțeles, având în vedere că um, mijloacele alocate pentru controle de pescuit sunt reduse, cred că cele pe bază de risc ar fi mai eficiente, mai eficiente, dar nu știu dacă acest lucru ar trebui să se aplice din oficiu. E important să se menționeze riscul reducerii mijloacelor alocate pentru efectuarea controalelor, pentru că bugetul alocat pentru controale în statele membre este din ce în ce mai mic. O să încerc să fiu mai uh, succintă. Iată ce propunere ar fi, majoritatea merg în sensul armonizării, bineînțeles e vorba și de armonizarea sancțiunilor, cu observația că, conform Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, um, s-a indicat faptul că um, sancțiunile financiare sunt până la urmă cele mai uh, eficiente și, de asemenea, tot ce ține de armonizarea formării controlorilor, dar și uh, formarea pentru pescari, um, aceste armonizări, sigur, vor duce la o armonizare globală a controlelor. Bun, sunt mai multe lucruri, dar timpul este destul de limitat uh, dacă vrem să intervină și colegii, domnule președinte, așa că mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Toma. Mai multă lume a cerut să intervină. m-am, în primul rând, raportat din umbră. Peter. Ja, dank aan eh, colega Toma voor de toelichting. Mulțumesc colegii Toma pentru aceste informații. De fapt, nu contează despre ce domeniu politic e vorba. Pescuit sau altele, nu contează asta este cum se transpune, asta este întrebarea. Reglementări, texte, da, asta știm cu toții să facem. De la transpunere la implementarea regulilor, acolo apar problemele. Și deci același lucru se aplică în toate domeniile pe care le tratăm aici în uh, instituția noastră. Problemele sunt la implementare. Și ascultând uh, raportul colegei, se pot găsi diferite exemple care susțin tocmai această idee. Și în amendamente ar trebui să intervenim asupra acestui aspect. Eu cred că trebuie să existe o discuție între diversele uh, puncte de inspecție. Din păcate însă nu întotdeauna se întâmplă astfel. Există și excese ale diferitelor autorități. Unii verifică de mai multe ori pe zi mereu aceleași nave, ceea ce nu poate fi acceptat, domnule președinte. Trebuie să se plece în aceste controle de la analizele de risc. Dacă există nave care au fost prinse deja, da, atunci se verifică mai des și dacă nu se găsește nimic, presiunea rămâne, dar dacă lucrăm corect se poate și reduce această presiune. Această abordare mi se pare mie foarte importantă. Inspecții bazate pe risc și apoi discuții între autorități, formări corespunzătoare, pentru că formările acestor oameni diferă. La fel și sancțiunile diferă. Ar mai exista câteva puncte asupra cărora voi reveni în uh, amendamente. Și încă o problemă, textul omnibus despre care s-a vorbit. Nu găsesc nimic aici în text, așadar vom reveni asupra acestui aspect. Clara, tu as demandé la parole. Mulțumesc, Peter. Clara, ai cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam uh, să o felicit pe colega mea, Isabel Toma, pentru acest raport, care, așa cum s-a spus, trebuia să, a fost, trebuie să fie făcut așa mai mult din uh, cunoștințele proprii, pentru că nu existau atât de multe informații. Dar cred că este un bun punct de plecare. Cred că cel mai important în această tematică a contrarelor e nevoia de armonizare a controlelor. Cred că transpunerea se face foarte diferit, asta din câte am putut să constat și eu, nu se face o transpunere corespunzătoare a reglementărilor europene, ceea ce îngreunează mult lucrurile. Este cel mai important lucru aici. Sunt de acord cu tine, cred că anumite chestii trebuie detaliate, controlele ale întregii trasabilități a lanțului, din mare până în farfurie, așa cum ai spus și tu. Cred că aici diferențele sunt foarte mari. Ba, chiar sunt anumite lucruri care pot să fie îmbunătățite chiar în reglementările existente. Cred că normele comunitare privind trasabilitatea sunt insuficiente, sunt lacune care trebuie completate. În plus, vreau să subliniez punctul 23, Izabel. Trebuie să se facă o echivalență cu produsele importate pentru toate tipurile de pescuit, pentru că, până la urmă, altfel, avem două criterii, unul pentru pescarii profesioniști și pentru ceilalți. Deci trebuie să existe o echivalență în ceea ce privește produsele importate. Și pentru pe, um, pescuitul profesionist, să spunem, și pentru cel de agrement. Trebuie așadar să îmbunătățim cumva lucrurile printr-un amendament, poate, deși cred că e destul de greu. Dar trebuie să se facă niște corecții chiar în dispozitiv. Altfel, uh, nu pot decât să te felicit pentru că știu că n-a fost ușor să pui uh, la punct un raport din proprie inițiativă în acest domeniu. Mulțumesc, Clara. Paco, acum. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să o felicit pe Isabel Toma pentru acest raport care a fost foarte greu și e foarte important. Și mă bucur că uh, este interesată de ceea ce se întâmplă în realitatea de pe teren. Am fost în Galicia, în regiunea mea, ca să mm, iau uh, act de preocupările actorilor din acest sector și sunt de acord cu ce a spus Clara, că este foarte important ca controlele să fie omogene, nu doar transpunerea legislației, ci și aplicarea acesteia. Există foarte multe dispoziții facultative pe care le-a menționat uh, um, Izabel în raportul sau poate să fie un motiv, dar mai sunt și altele. E vorba și de aplicare până la urmă. Trebuie să fie uniformă. Încă o chestiune care preocupă sectorul când e vorba de cont- controle. E, e bine, este vorba de uh, timpul necesar pentru o descărcare. Sunt anumite specificități pentru, uh, de exemplu, flota costieră, că nu, care nu poate să aștepte Uh, orele acelea prevăzute. Vreau să închei spunând că nu putem să avem um, anumite diferențe, porturi mai riguroase și porturi mai flexibile, unele care uh, merg după litera legii și altele nu. Pot să vă spun că în importurile făcute în ultimii ani o mare parte dintre importuri au fost făcute de Spania, apoi Regatul Unit. Și până la urmă, ce se întâmplă? Ori intră tot, ori nu intră nimic în funcție de controlele acestea. Până la urmă, noi importăm peste 60% din uh, produsele de pescuit, dar anumite, în anumite porturi nu lasă să intre nimic, pentru că sunt foarte riguroase, în altele lasă orice. Trebuie să se facă un benchmarking niște etaloane. Să există un procent minim de verificări pentru fiecare port. Din nou, mulțumesc, o să vin cu niște modificări, dar sunt de acord cu linia generală a raportului și o felicit din nou pe doamna raportor. Mulțumesc! Și eu aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru elaborarea acestui raport. Sunt preocupări uh, pe care le avem cu toții. Este o chestiune foarte importantă care preocupă mulți pescari. Este esențial să ne asigurăm că controlele nu implică o discriminare și eu sunt de acord că monitorizarea, controlul trebuie să se facă din barcă până în farfurie și eu sunt raportorul din umbră pentru grupul meu și voi urmări cu atenție acest um, subiect și o să vin cu amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, Norica! Uh, merci, Alain. Comme je suis le raportor fictif de, de la part d'ALDE. Uh... Mulțumesc, sunt uh, raportor din umbră, așa că îi mulțumesc, uh, Isabel, pentru acest um, raport. E greu, cumva, uh, ca o provocare, dar trebuie să facem lucrurile bine, pentru că, după părerea mea, chestiunile care au apărut, problemele care au apărut în aplicarea regulamentului din 2009 vin din formulare, din modul în care este formulat regulamentul. Trebuie să luăm niște decizii pentru că reprezintă o specificitate în industria tuturor statelor membre și cred că trebuie să respectăm această cultură a controlelor, această acest caracter specific și trebuie să avem uh, niște standarde minime pentru controle. Trebuie să se identifice principiile de control și să prevedem clauze care să fie valabile pentru toată lumea, nu pentru o anumită regiune sau alta. Pentru că singura soluție pentru a îmbunătăți controlele este să avem o revizuire a regulamentului, o formulare mai fermă. Trebuia să reluăm acest exercițiu pentru că este absolut uh, mm, nevrosimil ca în anumite state, anumite Um, sancțiuni să fie penale, altfel, altele să fie administrative, trebuie să avem o viziune omogenă. De asemenea, când vine vorba de formare, cred că și aici putem să avem niște standarde minime valabile pentru toate statele membre și trebuie de asemenea să mai permitem uh, câteva lucruri specifice să fie la atitudinea statelor membre, pentru că nu avem cu toții aceleași situații în industriile noastre pescărești. Se cer multe lucruri unor state care nu au o industrie foarte mare, ceea ce pare excesiv. Am multe amendamente Aștept cu interes o a doua dezbatere privind amendamentele pentru a ajunge la un raport foarte uh, bine și cunoscând, cred că va fi ușor de făcut așa ceva. Mulțumesc, Norica. Dau acum cuvântul Comisiei, Fabrizio de la Tela. Oui, merci, Monsieur le Président. La Commission souhaiterait... Mulțumesc, domnule președinte, și Comisia ar vrea să felicite uh, să felicite pe doamna raportor, să-i mulțumesc pentru acest raport care confirmă elementele pe care le avem și la dispoziție când evaluăm regulamentul privind controlele. Și încă principala problemă care se pune astăzi este punerea în aplicare a anumitor dispoziții din regulament. Reamintesc că statele membre răspund de punerea în aplicare a regulamentului și Comisia împreună cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului încearcă să se asigure că există o punere în aplicare cu respectarea normelor uh, regulamentului, dar până la urmă E vorba de state membre care în anumite situații trebuie să se confrunte cu probleme, să, se și confrunte cu probleme în punerea în aplicare. Deci vreau să asigur uh, Comisia um, și vreau să asigur și uh, ceilalți actori că noi ne asigurăm de punerea în aplicare dar nu putem uh, să ne implicăm în toate aspectele problematicii. Dar au început împreună cu statele membre de mai mulți ani o activitate foarte solidă, detaliată pe dificultățile cu care se confruntă uh, administrațiile când e vorba de controle, când vine vorba de uniformizare, formare, punerea în aplicare a anumitor strategii pentru reglementarea acestui domeniu. Bun, deci trebuie recunoscut că avem probleme și raportul are meritul că pune degetul tocmai pe aceste probleme și vreau să reamintesc că este vorba de o muncă continuă. Chiar vineri uh, avem un seminar și um, vom intra în detalii legate de uh, punerea în aplicare și de rezultatele consultărilor publice care au ridicat o serie de chestiuni și um, cred că în această primă Uh, fază a discuțiilor, uh, comisia este dispusă să um, se implice, deci când uh, depuneți amendamentele, vă stăm la dispoziție, vom reveni cu comentarii suplimentare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Fabrizio. Doamna Toma, poate mai aveți ceva de spus acum? Nu. Bun. Atunci, termenul de depunere a amendamentelor este 27 aprilie, așa este? Da? La ora prânzului. Mulțumesc. Deci, urmărim uh, acest raport, urmează depunerea amendamentelor și ultimul nostru punct de pe ordinea de zi este cel care se referă la uh, rezumatul uh, trialogurilor în curs. Avem un punct de discuție din când în când în comisia noastră ca să facem așa o situație ce trialoguri discutăm. Echipele de negociere trebuie să ne informeze cu privire la progresul uh, lucrărilor um, în discuțiile interinstituționale. Avem cele privind Marea Baltică, tonul uh, roșu în Mediteran și mai avem unul în ceea ce privește pescuitul în apele adânci. Multă lume și-a exprimat faptul că e mulțumită să fie informat uh, cu privire la aceste dezbateri doamna întotdeauna îmi spuneți că va fi o raportare, a fost o reuniune a raportorilor din umbră pe 6 aprilie, pentru trialogurile 26 aprilie. Va mai fi o reuniune a raportorilor din umbră mâine pentru a finaliza componența echipei de negociare, negociere în acest uh, trialog. Apoi a mai fost stabilit o dată pe 24 mai împreună cu președinția olandeză pentru că toți colegiuitorii vor să facă progrese în acest sens și să ajungă rapid la un uh, compromis, la un acord. Doamna Toma ne va spune acum despre cum uh, vor evolua negocierile. Eu am spus așa în mare. Domnule președinte, ați spus tot. Avem, într-adevăr, am avut o reuniune în decembrie, lor din umbră. și acum două săptămâni, pe 6 aprilie, am mai avut o, încă o reuniune. Mai avem una mâine ca să finalizăm mandatul de negociere și strategia noastră de negociere. Mai avem o, un, unul, un trialog pe 26 aprilie, încă unul pe 24 mai a fost stabilit, dar avem probleme în a găsi săli pentru a organiza trialogurile Probabil că acesta va avea loc undeva la sediul Consiliului. Mai căutăm încă o sală pe 14 iunie. Ar fi păcat să fie organizate amândouă la Consiliu. Nu e un lucru bun pentru Parlament, deci insist ca secretariatul să facă tot ce este în putință pentru a ne găsi o sală. Deva, deci deja devine o problemă să găsim sări la Parlament. Dacă ar fi mereu problema aici, poate, domnule președinte, ar, ați putea să menționați acest lucru președintelui Parlamentului ca să ne faciliteze lucrurile. Sigur că da. Vrea cineva să intervină? Domnule Janu, sunteți raportor din număr pentru Vels. Da, domnule președinte, vă mulțumesc. Vom încerca mâine să finalizăm poziția Parlamentului înainte de trialog. Nu a fost mereu ușor, dar cred că cumva am, ne-am găsit modul de lucru. Sunt în continuare optimist pentru mâine. Cred că vom ajunge să finalizăm niște puncte care știți că uneori sunt greu de discutat și între noi. Poate reușim să găsim o metodă bună de lucru. Președinte, sigur și eu vă eu rog să găsiți un uh, acord rapid, uh, e important. Nu o să începem acum uh, să vorbim despre tot ce ține de trialoguri, avem cu toții liniile noastre roșii, trebuie să găsim un acord pentru că sunt câteva puncte care pot să pună probleme, dar cred că raportorii din urmă pot să găsească soluții. Doamnă Toma, da, pentru că domnul Jadot a spus că n-a fost mereu ușor, îmi permit, n-aveam de gând, dar mi se pare că e destul de complicat să spui așa ceva, că după ce am încercat uh, să um, finalizăm procedura înainte de finalul anului 2015, am aflat că unii colegi mi-au spus că nu s-au mișcat lucrurile destul de repede, dar până la urmă tot ei um, încetiniseră procesul. Mi se pare destul de complicat să spuneți așa ceva. Deci dacă unii îmi pun probleme, o să mă plâng și eu de probleme și o să le fac altele. Bun, dar important este că mâine vă întâlniți și discutați și găsiți soluții. Toți avem nevoie să ajungem la un compromis, la un acord în acest dosar cât se poate de repede. Atât, dragi colegi, vă mulțumesc tuturor că ați participat la acest schimb de opinii. Este unul uh, regul uh, periodic uh, cu privire la trialoguri. Ne întâlnim la ora 15 fix.